Dear colleagues, I think... Dragi colegi, cred că putem începe acum reuniunea noastră comună Econ și Empl. După cum știți, această întâlnire este deja prevăzută în uh, regulamentul uh, de tip six-pack, dialogul economic cu Comisia cu privire la uh, studiul de creștere anuală și raportul cu privire la mecanismul de alertă. Avem uh, acest pachet și recomandările și ne bucură faptul că putem avea acest schimb de opinii care va permite permite și raportorului nostru și echipei de negociere să demareze lucrările pe marginea raportului lor. Îmi face plăcere să i salut uh, pe comisarii Valdis Dombrovski, Pierre Moscovici și Marian Tyson. După cum știți, uh, acest studiu a creșterii anuale arată că uh, ne avem de face cu o redresare moderată și se mențin cele trei elemente de prioritate din anul trecut, investiții, reforme structurale și consolidare fiscală. Întrebarea este, desigur, cum să se aplice la modul practic aceste priorități, în cont de ciclul economic. Este o chestiune foarte complexă și, după cum știți, cu aceste recomandări, avem și primul pas din ciclul fiscal și cu mecanismul de alertă. Avem și puncte de plecare pentru procedura de dezechilibre macroeconomice. Cele două elemente se întrepătrund și de aceea vom începe cu prezentarea celor trei comisari și apoi urmează uh, runda obișnuită de întrebări și răspunsuri, dar înainte de acest lucru doriți să adăugați ceva? Mulțumesc, domnule Gualtieri. Bun venit tuturor uh, celor trei comisari și celorlalți participanți. Am început această aventură comună acum un an, se poate spune? Atunci când am vorbit despre economie, dar nu numai. Am discutat lucrurile din perspectiva ocupării, pentru că avem în continuare 23 de milioane de șomeri în Uniunea Europeană și în aceste condiții avem o problemă gravă care trebuie abordată. Economia este, desigur, instrumentul pe care trebuie să-l folosim. Deci, iată, acesta este obiectivul comun al unei Europe sociale și de aceea și această cooperare care uh, devine atât de importantă pentru că dacă ne unim forțele, este mult mai ușor să ajungem la rezultate. Mulțumesc pentru această ocazie și aștept cu interes toate întrebările și răspunsurile. Mulțumesc foarte mult! pertinente mm-hmm. cuvintele dumneavoastră. Este obiectivul nostru comun să asigurăm creștere și locuri de muncă. Și dacă citim raportul cu privire la mecanismul de alertă, există un dezechilibru între excesul care vizează economiile naționale și investițiile. Mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnului Dombrovski. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. Comisia Europeană a publicat semestru, uh, pachetul uh, său cu privire la semestrul european din această toamnă și iată că demarăm un nou ciclu al semestrului european. Acest pachet include mai multe elemente pe care Comisia le-a subliniat în comunicarea din 21 octombrie cu privire la finalizarea Uniunii Economice și Monetare, o comunicare care se referă la implementarea raportului celor cinci președinți. Și ca parte a acestei noi abordări în acest an, am avut o dezbatere plenară în Parlament pe 11 noiembrie, înainte de publicarea pachetului. Dezbaterea ne-a adus contribuții importante de care Comisia a ținut cont uh, în finalizarea documentului. Vom uh, pleca de la acest uh, prim punct și vom spori legitimitatea și responsabilitatea. Permiteți-mi acum să mă refer la fondul pachetului prezentat săptămâna trecută. Pachetul conține studiul de creștere anuală pe 2016, care stabilește politici de, uh, economice de creștere pe anul viitor, mecanismul de alertă, care este un pas posibil în identificarea posibilor uh, dezechilibrăm economice, raportul cu privire la creștere, care analiză, analizează situația în UE și răspunsurile politice și recomandările pentru zona euro, care în acest an au fost făcute în noiembrie deja pentru a arăta nevoia de mai multă interdependență și convergență a țărilor care fac parte din zona euro. O noutate faptul că publicăm și recomandările pentru zona euro deja de acum, pentru ca statele membre să le poată avea în vedere atunci când redactează documentele specifice pe țări, dar și mai târziu pentru a reflecta provocările comune ale zonei euro în recomandările specifice pe țară către statele membre din zona euro. Studiul cu privire la creșterea pe 2016 se referă la politicile care pot uh, consolida uh, redresarea moderată economică din momentul de față și să susțină convergența. Am uh, plecat de la <clears throat> prețurile scăzute pentru hidrocarburi și uh, cursul de schimb uh, al euro pentru a restimula domeniu. Comisia consideră că prioritățile din uh, studiu pe 2015 își păstrează valabilitatea, de aceea în 2016 plecăm de la aceste priorități. Prioritățile se referă la o mai mare stimulare a investițiilor, reformele structurale și o politică fiscală responsabilă. Și suntem angajați pentru ca nivelele uh, politice și sociale se performeze mai bine. În ceea ce privește investițiile, planul de investiții pentru Europa a demarat și este în curs de creștere datorită și susținerii Parlamentului European și Consiliului și a activității operaționale a BEI. Eforturile la nivel național pentru a aborda barierele în fața investițiilor trebuie să acompanieze acest plan atât Uh, pentru investițiile publice cât și cele private. În plus, Uniunea Bancară trebuie finalizată pentru a reconsolida stabilitate financiară în zona euro și nu numai. Comisia a făcut un pas important aici săptămâna trecută cu propunerea sa cu privire la schema de garantare a depozitelor europene și propunerea de reducere a riscurilor în sectorul bancar. Trecem acum de la abordarea crizei către o construire unei baze solide pentru creștere și locuri de muncă, dar în continuare reformele structurale rămân o prioritate. Trebuie să abordăm chestiunile care țin de piața muncii, administrația publică și care susțin creșterea precum uh, <clears throat> clădirea de competențe și calificări. Acest uh, lucru face ca și statele membre să-și uh, corecteze dezechilibrele și să își sporească convergența și productivitatea. Pentru 2016, raportul cu privire la mecanismul de alertă arată că statele membre abordează dezechilibrele macroeconomice abordate identificate în anii precedenți, dar mai există zone de preocupare. În ceea ce privește Uh, nivelul datoriei publice și private din anumite state membre, care constituie o sursă de vulnerabilitate și uh, stopează creșterea, iar în alte țări apar noi provocări. Pachetul acordă atenție sporită ocupării și chestiunilor sociale. Politice, politicile de pe piața muncii trebuie să fie atât flexibile, dar și stabile. Trebuie găsit uh, echilibrul necesar pentru că criza a erodat încrederea cetățenilor UE și Incluziunea și corectitudinea reprezintă valorile de bază și crearea de locuri de muncă reprezintă o condiție prealabilă pentru uh, menținerea și echității sociale. Raportul privire la creștere oferă mai, multă, mai multe informații. Cel de-al treilea pilon este, o reprezintă politici fiscale responsabile. Uh, deficitul bugetar mediu în zona euro continuă să scadă și se prevede o reducere până la 1,3% din PIB în anul viitor și datoria publică în zona euro în medie Uh, scade începând cu acest an. Dar este important ca finanțele publice să uh, revină pe o cale sustenabilă, utilizând uh, spațiul fiscal existent. Impozitele trebuie să fie eficiente, să stimuleze creșterea și crearea de locuri de muncă și trebuie să fie de asemenea și echitabile în același timp. Sistemele de protecție socială trebuie modernizate pentru a face față provocările, provocărilor îmbătrânirii populației. E nevoie de o alianță, așadar, la nivelul UE în același timp, dată fiind interdependența și efectele de spillover între statele euro, trebuie să existe o coordonare a politicilor din statele membre din această zonă. Recomandările pentru zona euro se concentrează pe zone cheie pentru o zonă euro bine funcțională și oferă orientări în ceea ce privește măsuri concrete de implementat. Acest lucru include reforme structurale care să stimuleze convergența și adaptabilitatea, contactul fiscal și reguli pentru un sistem fiscal solid pentru membrii din zona euro, dar nu numai, este important să se facă progrese pentru finalizarea Uniunii Economice și Monetare. Domnule președinte, stimați uh, membri, în ceea ce privește redresarea și convergența, acestea se pot realiza doar dacă toate instituțiile și toate statele membre acționează împreună. Acest lucru presupune implicarea uh, partenerul social, a parlamentelor naționale, a autorităților locale și a societății civile în ansamblu ei. De aceea aștept cu interes o cooperare strânsă cu dumneavoastră în această privință și aștept cu interes și întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ne-ați spus că și EFSA funcționează, pentru că noi nu dispunem de prea multe informații în această privință. însă vă mulțumim pentru informațiile oferite de dumneavoastră ca și vicepreședinte cu competență în acest domeniu. Am să dau acum cuvântul domnului Pierre Moscovici. Vă rog. Just logical order. Monsieur le Stimate domnule președinte, doamnă președinte, stimați deputați, este o plăcere pentru mine să pot fi aici cu colegii mei pentru această nouă ediție a dialogului economic. Joia trecută, Comisia și-a publicat raportul cu privire la mecanismul de alertă, Alert Mechanism Report în engleză, AMR, pe care mă bucur să vi-l prezint. Mă voi concentra mai ales pe ceea ce este nou față de anul trecut și pe urmărirea acestui proces în primul semestru 2016. AMR-ul este punctul de, de plecare al ciclului anual de analiză a dezechilibrelor macroeconomice, iar obiectul acestuia este identificarea statelor membre care putea să fie afectate de aceste dezechilibre. Însă acesta nu este decât primul pas. De fapt, pe baza unor analize profunde, așa numitele in-depth reviews, ADR uh, va putea, se vor putea face după aceea trage concluziile de către comisie dacă există sau nu dezechilibre grave sau excesive. În anul acesta, de exemplu, ne-am uh, uitat foarte mult la zona euro în uh, totalitatea sa, ceea ce arată interdependența economiilor din Uniunea Economică și Monetară. Există deci o analiză mai sistematică a implicațiilor dezechilibrelor pentru zona euro, dar există și nevoia unei abordări coordonate evidente. Două concluzii ale acestui raport trebuie să fie notate aici. În primul rând, există un excedent al contului curent al zonei euro, care este unul din cele mai importante din lume. Aceasta arată, în primul rând, că există un exces de economii uh, ale menajelor, ale gospodărilor față de investițiile uh, din zona euro. Și, în al doilea rând, presiunea pe care o avem asupra reducerii datoriilor, care e în continuare un uh, sarcină care apasă pe umerii relansării economice și redresării. O altă dimensiune foarte importantă a raportului este dimensiunea socială. Parlamentul European și Consiliul au fost consultate în pregătirile tehnice și au fost de aceea uh, adăugate anumite puncte importante. Însă această schimbări nu schimbă, de fapt, uh, um, focus, uh, din cea mai importantă latură a procedurii de dezechilibru macroeconomic, pentru că aceasta, MIP-ul, rămâne în continuare uh, cea care arată uh, dezechilibre macroeconomice și asigură corectarea acestora. Noi indicatori nu înseamnă că uh, s-a agravat, agravat riscurile macrofinanciare. De fapt, pasându-ne pe mecanismul de alertă rapidă, vom putea, uh, am ales 18 membri pentru ca să se, uh, state membre pentru ca să se facă o revizuire profundă. 16 state membre vor uh, fi supuse acestei revizuiri pentru că s-a constatat că există un dezechilibru sau un dezechilibru excesiv anul trecut, iar o revizuire de asemenea profundă sau o analiză se va face de asemenea pentru Austria și Estonia. Ca de obicei, deciziile dacă aceste dezechilibre sunt excesive sau există, vor fi luate de către comisie atunci când se publică aceste revizuiri profunde sau aprofundate în februarie. Acum o să mă um, refer la recomandările pentru zona euro. După cum am avut ocazia și uh, la mai multe ocazii să facem acest lucru, trebuie să se acorde mai multă atenție dimensiunii zonei euro în semestrul european. Recomandările din 2016 pentru zona euro care au fost publicate pe, împreună cu uh, analiza anuală a creșterii sunt foarte în avans față de recomandările specifice de țară. De fapt, noul calendar încearcă o mai bună integrare a zonei euro și a dimensiunii naționale a guvernanței economice. Aceasta uh, poate să aducă o orientare reală și recomandările acestea pot aduce o orientare reală, mai ales în ceea ce privește situația fiscală a fiecarei uh, a zonei euro în general, și arată de asemenea și prioritățile care au fost identificate în analiza anuală creșterii. Comisia propune patru recomandări pentru zona euro. În primul rând, să continue politicile care susțin convergența, capacitatea de adaptare, dar uh, să și uh, abordeze dezechilibre macroeconomice în zona euro. În al doilea rând, recomandările care cer implementarea unor reforme structurale pe piețele, piața muncii, susținere pentru ocupare, reducerea în uh, sarcina fiscală pe uh, locurile de muncă și o, produse competitive și deschise. În al treilea rând, politicile fiscale, recomandările subliniază nevoia de a obține o poziție foarte neutră fiscală în Europa în zona, uh, și în zona euro pentru 2016. Pentru 2017 se cere o reducere a datoriei publice pentru a putea recrea uh, tampoanele fiscale, așa zise, pentru a putea să se evite prociclicitatea. Iar în final, în ceea ce privește partea financiară, recomandările subliniază nevoia de a reduce gradual împrumuturile care nu sunt productive pentru a putea uh, să îmbunătățim convergența um, procedurilor de insolvență în zona euro. Statele euro și statele membre care au uh, datorii private foarte mari ar trebui să promoveze o um, încercare de facilitare a uh, unor și de eliminare a datoriei uh, neviabile. Mulțumesc foarte mult, aceasta este ceea ce am avut eu să spun și dau cuvântul înapoi domnului președinte. Very much and immediately pass the floor to Marian Fai. Mulțumesc. Îi dau cuvântul lui Marian. Thank you very much, uh, dear chairs. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, dragi colegi din Parlamentul European, doamnelor și domnilor. Uh, uh, vă salut și dați-mi voie să încep subliniind că performanța economică și condițiile sociale din Europa rămân foarte inegale. Raportul comun pentru ocupare arată că ocuparea și situația ocupării și a șomajului se îmbunătățesc, însă diferențele dintre statele membre și în interiorul acelui stat membru uh, rezistă. În uh, Grecia, Italia, Cipru, Spania, uh, Spania vedem că sunt rate ale șomajului tinerilor de peste 30%, dar marca Suedia și Estonia au mai mare succes în această privință. Uh, în Finlanda și Italia, cei care sunt în șomaj pe termen lung nici măcar nu mai caut un loc de muncă. Trebuie să oprim aceste diferențe, să apropiem uh, statele membre. Convergența este necesară pentru ca Europa să poată rezista problemei viitorului. E nevoie ca oamenii să vadă șansele și un nivel decent de protecție pretutindeni în Uniunea Europeană. În acest context, vă spun foarte clar că, iată, creșterea economică și echitatea socială trebuie să meargă mână în mână sunt uh, două fețele aceleași uh, medalii uh, și comisia noastră este convinsă de acest adevăr. În semestrul european de acest an vedem exact acest lucru și anume că echitatea socială este pusă în centrul redresării economice și dați-mi voie să subliniez anumite puncte din pachet. În legătură cu investiții, vrem să prioritizăm investițiile fără a uita capitalul uman și investițiile sociale. statele membre trebuie să-și accelereze și să-și continue eforturile de reformă. Mai trebuie multe de făcut ca să găsim echilibru între flexibilitate și securitate, să evităm lucruri de muncă precare, ca acestea să nu devină norma și piețele muncii în care doar unii să se bucure de protecție socială de standarde și alții deloc sau aproape. Cea mai extremă formă de precaritate, sigur, e munca la negru. Deci mă bucură faptul că uh, Ehm, Comisia s-a bucurat de, un, de acord pentru propunerea sa de a stabili o platformă contra muncii nedeclarate. Am eh, felicitat deja raportorul în această dimineață, voi face din nou aici, în legătură cu șomajul pe termen lung. Eh, Șomerii pe termen lung trebuie să-și găsească un loc de muncă și asta trebuie să rămână prioritatea noastră. Șomajul pe termen lung înseamnă acum 50% din totalul șomerilor, ceea ce nu este doar neacceptabil din punct de vedere uman și social, ci și poate avea uh, impact uh, negativ grav asupra creșterii noastre economice, dar sunt con, uh, convinsă că înainte sfârșitului anului Consiliul va fi de acord cu recomandările comune în care se stabilesc măsuri concrete pentru a ajuta șomerii pe termen lung ca să-și găsească locuri de muncă. Un alt punct esențial e că trebuie să facilităm situația de tranziție spre, nou, spre noi locuri de muncă și uh, locuri de muncă de mai bună calitate. Și mă bucură faptul că uh, negocierile pentru a se aduce la zi uh, platforma pentru locuri de muncă EURES au fost încheiate. Încă mai avem 2 milioane de locuri de muncă vacante, în ciuda a milioane de șomeri care există la ora actuală. O parte a răspunsului este și ca cei care caută locuri de muncă să aibă cunoștințele necesare. Tocmai asta intenționez să susțin, agenda cunoașterii Eh, asta înc- începând cu ianuarie, eh, luna ianuarie anului viitor și sunt încă foarte mulți oameni eh, supuși riscului sărăciei și aici lucrurile se pot îmbunătăți mult. Din punct de vedere al combaterii șomajului, al protecției sociale, noi subliniem nevoia unei abordări inclusive mm, pentru cei care încă nu sunt pe piața muncii și cei care au fost afectați cel mai mult de criză. De asemenea, trebuie să fim gata pe de altă parte, să integrăm uh, refugiații care sosesc în Europa și cred că o integrare rapidă și eficientă pe piața muncii este foarte importantă aici. În legătură cu bugete, pensii și sisteme de sănătate, iată uh, provocări pentru că populația îmbătrânește, noi proferim, uh, propunem soluții pentru soluții durabile și adecvate pentru generația actuală și pentru următoarea. În ce privește fiscalitatea, Uh, e nevoie să fie defiscalizate cât mai mult uh, salariile mai mici și să creăm și locuri de muncă și să existe echitate, e foarte important. Apoi trebuie să subliniez că trebuie acordată atenție specială uh, ocupării și problemelor sociale. Asta se reflectă și în recomandările specifice pentru zona euro, după cum tocmai ați auzit, și mai ales în mecanismul de raportare Acum uh, privim mai de aproape la indicatorii sociali. Ar fi ocuparea tineretului pe termen lung, șomajul pe termen lung. În analiza noastră a echilibrelor macroeconomice. Asta pentru a înțelege mai bine uh, fenomenul ocupării și a, uh, impactul său ocupa, social, dar și provocările care ne așteaptă. Stimat președinte, doamnelor și domnilor, asta înțelegem când spunem că trebuie să ținem cont de dimensiunea socială, asta nu înseamnă doar uh, propuneri legislative de natură socială, dar și să ne gândim la impactul politicilor noastre asupra vieților oamenilor. Uh, sigur, e de muncă pentru toată lumea, pentru dumneavoastră parlamentar, pentru noi uh, comisari europeni, pentru partenerii noștri din statele membre, pentru partenerii sociali pe care îi invităm să concureze cu noi, nu putem uh, să ne culcăm pe lauri până când oamenii nu văd rezultatele în viețile lor de zi cu zi. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dăm cuvântul raportorului de la Comisia Econ, Maria Joan Rodriguez, 3 minute, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi salut pe cei trei reprezentanți ai Comisiei Europene și vreau să salut și pe colegii mei care o să lucreze împreună cu noi uh, după această lansare a semestrului european. Într-adevăr, uh, consider că acest al doilea moment de interacțiune între Comisia Europeană și Parlament poate să fie unul foarte important pentru a îmbunătăți legitimitatea democratică și pentru aceasta trebuie să ne asigurăm că aceasta este garantată pe durata întregului proces. Când e vorba de situația în care ne aflăm acum, putem spune că avem câteva semne de redresare. Însă redresarea este în continuare prea limitată pentru ca să poată să absorb, absorbă toate problemele de șomaj pe care le avem uh, și pentru a putea marca tranziția către o economie mai verde, mai inteligentă, și mai competitivă. Avem strategia Europa 2020 pe care vrem să o atingem, dar redresarea nu este suficientă de asemenea pentru a putea adresa probleme precum uh, criza umanitară și refugiații care vin în Europa. Când uh, vedem uh, ce surplus avem în uh, balanța actuală, putem vedea că aceasta este datorată exportului foarte bun din Uniunea Europeană, dar vedem și cealaltă parte a monedei și anume cerere insuficientă la nivelul pieței interne. Deci, uh, acesta este motivul pentru care considerăm că este important să îmbunătățim investițiile la o scară mult mai largă și de aceea considerăm de asemenea că trebuie să reducem inegalitățile sociale și trebuie să reducem și dezechilibrele macroeconomice. E nevoie de un efort din ambele părți, din țările de, de deficit și ca și din țările de surplus. Iată de ce gestiunea zonei euro trebuie să fie îmbunătățită. Trebuie să fie îmbunătățită cu uh, o atitudine mult mai uh, unitară și în ceea ce privește partea fiscală, cu responsabilitate fiscală, dar și uh, cu o redresare mai puternică, mai uh, agresivă și printr-o um, mai bună coordonare. Trebuie să cerem statelor membre să uh, implementeze, să facă investiții, să implementeze reformele necesare care aduc un potențial de creștere și care asigură un sistem um, mult mai bun de o bunăstare mai clară și mai, un stat mai echitabil. Trebuie ca cetățenii europeni să fie implicați mult mai direct în aceste procese. Noi, Parlamentul European, considerăm că putem să facem totul în această direcție, dar uh, în acest uh, scop trebuie să ne asigurăm că Parlamentul va fi mult mai implicat atunci când va fi vorba de definirea priorităților pentru um, analiza anuală a creșterii și pentru recomandările specifice pentru fiecare țară și trebuie ca Parlamentul să fie inclus și atunci când e vorba de prioritățile zonei euro. După cum am văzut înainte, cerem și un acord real interinstituțional pentru guvernanța economică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, iar acum raportorul uh, din partea Comisiei Emplă, Sofia Ribeiru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, și stimate doamne și domn comisari. Voi începe această introducere mulțumindu-vă pentru prezența dumneavoastră aici uh, în reuniunea comună a Comisiei Econ și EPL pentru că, și pentru că ați început dezbaterea pe semestrul european 2016, pentru că aceasta uh, arată cât de succes a fost legitimitatea democratică. În ceea ce privește Parlamentul European și responsabilitatea acestuia pentru creșterea anuală și uh, raportul uh, uh care se va fa, analiza anuală a creșterii, pot să vă spun că suntem foarte mulțumiți pentru că avem un pachet uh, foarte echitabil din punct de vedere social, care se bazează pe reforme structurale și pe um, o echilibrare. Avem nevoie de o dezvoltare durabilă și acest proiect uh, care a început acum este într-adevăr foarte util. E nevoie de investiții în dreptatea socială. E vorba de o abordare orizontală pentru cele trei priorități pe care le avem. Avem nevoie de un echilibru între macro, între uh, economia socială și economia de piață și aceasta trebuie să se întâmple în logica economiei uh, cetățenilor și Europei cetățenilor. E important să avem o dezvoltare Uh, cât se poate de echitabilă și dacă ne gândim la strategia Europa 2020, trebuie să ne uităm la noile provocări pe care trebuie să le gestionăm acum. Aici mă refer la șomaj, mă refer la șomajul la tineri, mai ales la șomajul pe termen lung și mă gândesc aici și la durabilitatea sistemelor uh, de asigurare, uh, primirea refugiaților și cotele de sărăcie la, pe care le înregistrăm în Europa. Comisia abordează aceste probleme foarte concret, cu răspunsuri politice care sunt mult mai aproape de către cetățeanul european decât înainte. E vorba aici de reforme structurale și de conținut uh, social la aceste reforme, ținând cont de protecția socială a oamenilor. Foarte important este să se folosească bine resursele europene și mijloacele financiare europene, să nu ne concentrăm numai pe infrastructură ci aceasta trebuie să se întâmple numai atunci când este chiar important pentru uh, uh, infrastructură, dar mai important este capitalul uman. Mulțumesc foarte mult Comisiei Europene pentru faptul că în uh, documentul Comisiei s-a referit la această latură a coeziunii teritoriale și sociale mai ales în regiunile europene, pentru că acestea trebuie să fie mai întâi diferențiate pentru ca să se apropie mai mult una din, de cealaltă și pentru ca toți cetățenii să aibă aceleași șanse. Majoritatea măsurilor însă care au fost înaintate au uh, prevăzut uh, obiective de creștere pe termen lung. Însă noi a trebuit să garantăm stabilitatea cetățenilor uh, încă înainte de aceste evenimente. Întrebarea este dacă putem să atingem deja obiectivele uh, Um, pe care ni le-am propus prin această strategie și de aceea Comisia trebuie să ne descrie mai clar cum vor să fie puse în aplicare în practică aceste programe și cum pot ele să fie implementate pentru ca să avem o stabilitate mai bună socială în Uniunea Europeană. Mă refer aici la o plus valoare pentru cetățeanul european, dar mă refer și la primirea refugiaților. Da, închei imediat, domnule președinte, și pentru a putea lansa semestrul european trebuie să lucrăm împreună. Iar iar aici este important ca semestrul european să fie pus în aplicare și anume pe ambele laturi de acțiune, pe nivelul european și la nivelul național. Și în al doilea rând, și voi încheia chiar aici, Uh, trebuie să atrag atenția asupra faptului că la nivelele la care vom acționa trebuie să se clarifice mai întâi cum va arăta împletirea între nivelul național și nivelul european și care sunt prevederile pe care ne bazăm atunci când stabilim care sunt politicile naționale și politicile europene, mai ales având în vedere faptul că politica națională adesea se lasă ghidată de politica europeană, se taie microfonul. Mulțumesc, să știți că avem 8 minute în total, uh, stimați comisar, deci trebuie să începem cu uh, dumneavoastră. Haideți, domnule vicepreședinte, mai întâi. Mulțumesc uh, pentru aceste întrebări, mulțumesc pentru că s-a făcut o analiză generală a situației economice și a semestrului european. Sunt absolut de acord Um, dacă se poate stinge microfonul la doamna Tyson, vă rugăm, pentru că se aude conversația. Așadar, uh, mulțumim. Trebuie să avem o um, măsu- măsuri care să poată să scadă rata șomajului um, în mod perceptibil și să nu uităm uh, că trebuie și îmbunătățită uh, ritmul redresării. Pentru aceasta s-a vorbit de o investiție mai bună, și uh, creșterea anuală și prioritățile de care vorbeam sunt o parte din aceste obiective. Statele membre trebuie să uh, acționeze și la nivel național. Marian a subliniat același lucru. Trebuie să subliniem mai mult convergența atât în cadrul uh, statelor membre, vorbind aici de inegalitățile sociale, dar și între statele membre, vorbind aici de inegalitățile regionale, după cum au spus și alți colegi în contextul acesta. Oricum, este clar că avem uh, provocări comune în zona euro și uh, ar fi interesant de văzut cum pot fi incorporate toate aceste propuneri și în documentele naționale și în cele europene. O să vă pot așadar spune că în, într-un mare număr de puncte ne uităm de fapt în aceeași direcție și la nivel european și la nivel național. Pierre Moscovici. Da, aș vrea doar să completez ceea ce spune Valdis. Din 2011, într-adevăr, Comisia a propus recomandări pentru zona euro în totalitatea sa. În discursul său recent uh, despre starea Uniunii, președintele Juncker a promis că pe viitor aceste creșteri, uh, creșterea nu va fi o retorică pur și simplu, ci va putea să propună orientări concrete, mai ales uh, în ceea ce privește o orientare bugetară care să fie concertată la nivelul zonei euro. Um, rap Uh, trebuie ca raportul de țară să fie, în să fie publicat în același timp ca AGS-ul, ca analiza anuală a creșterii. Acesta este obiectivul nostru, pentru ca să putem avea o imagine și o recomandare în același timp pentru zona euro, care să se poate discuta după aceea în cadrul semestrului european. Iar uh, plecând de la aceasta, vrem să vedem în ce măsură propunerile se pot aplica și guvernanței și zonei euro. Mulțumesc! Eh, voorzitter, um, wat kan ik hier nog aan toevoegen? Uh... Mulțumesc, domnule președinte. E bine, ce mai pot să adaug? Cred că este foarte important ca lucrurile să nu rămână doar la nivel simbolic, eh, faptul că semestrul european funcționează sub titulatura convergenței și redresării economice și aspectul social a fost uh, inclus. Am lucrat în trecut pe tema convergenței, parțial am și reușit cu politica de coeziune, cu fondurile structurale și în uh, această criză am constatat că apropierea obținută a fost din nou pierdută între anumite state membre și acest lucru nu este bine pentru Europa și atâtea inechități și inegalități pot deveni o piedică pentru creșterea economică și de aceea trebuie să tratăm aceste probleme și să le combatem cu acest exercițiu de convergență. Va trebui să vedem ce indicatori și ce valori de referință va trebui să stabilim Uh, tocmai îi avem în pregătire și vom urmări în continuare evoluția în cadrul semestrului european, la fel și acțiunile statelor membre. Acum, în ceea ce privește uh, protecția socială, la recomandările specifice pe țări, ne concentrăm nu doar asupra caracterului, caracterului durabil al sistemelor, pentru că este important dacă pot fi finanțate, dar ne uităm dacă sunt și eficiente, dacă ating obiectivele pe care ni le-am propus și astfel arătăm că ținem cont și de caracterul social al politicilor noștri. Combaterea șomajului, așa cum au spus cei doi raportori, combaterea șomajului în special pentru cei tineri, prin garanția pentru tineri și ținem cont de acest lucru și în cadrul acestui raport anual de creștere. S-a mai spus că trebuie investiți în capitalul uman. Ținem cont și de acest lucru, este specificat foarte clar în documentul adoptat. Și dacă ne uităm și la sectoarele strategice în care se poate investi, aici pachetul de investiții care a început să funcționeze din acest an prin Fondul European de Investiții, oferă posibilitatea uh, investire și în capitalul uman, ceea ce este de asemenea și important pentru că corespunde și așteptărilor raportorilor noștri. Mulțumesc! Începem acum cea de-a doua rundă de întrebări. Vorbitorii vor avea la dispoziție un minut și jumătate. Voi fi foarte strict. Primul vorbitor, Javier Lopez primer lugar, querría disculpar a, a Sergio Gutiérrez. Que... În primul rând, numele domnului Sergio Gutiérrez, eh, rog să scuzați absența sa, am câteva comentarii. Mai apoi, în primul rând, sunt de acord cu Comisia, e nevoie de justiție socială, de convergență a standardelor noastre sociale. Întrebarea e cum realizăm acest lucru, cum eh, echivalăm eh, obligațiile noastre macroeconomice uh, foarte clare cu uh, ambițiile noastre sociale. Cum facem această convergență și cum realizăm proiecte concrete, cum ar fi pachetul pentru mobilitate? În al doilea rând, știm că țara uh, e lentă, e fragilă și că unele din reformele structurale care se cer aici cu securitate, cu flexibilitate. Pe hârtie dau bine, dar în realitate sunt reformele eh, pieței muncii care duc la mai multă precaritate. Avem o problemă cu contractele temporare, se ajunge ca noile locuri de muncă să fie încă și mai precare. Cum oare aceste reforme structurale Uh, nu seamănă deloc uh, în practică cu ce e pe hârtie. Avem o mare problemă cu munca precară. Că astfel de locuri de muncă apar prin această redresare uh, fragilă. Și apoi, una din probleme e deficitul de cont curent, după cum s-a spus, și una din uh, soluții e consumul, sunt investițiile, de acum să le stimulăm? Uh, întrebarea ei, de ce nu suntem mai incisivi cum suntem în alte cazuri, ca să crească salariile, să încercăm să rezolvăm acest dezechilibru economic. Mulțumesc, următorul vorbitor. Rozar. Darius Rozati. Yes, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim satisfacția vis-a-vis -vis de faptul că Comisia a plecat de la studiul de uh, creștere anuală de anul trecut și în această nouă rundă, Comisia confirmă prioritățile care au fost selectate pentru anul în curs, și anume investiții, consolidare fiscală și responsabilitate și reforme structurale Cred că este o decizie bună de a urmări în continuare aceste trei priorități. Am două întrebări în acest context. Prima, dacă ne concentrăm asupra investițiilor și în același timp suntem conștienți de faptul că investițiile din sectorul privat au um, fost uh, destul de reținute în Uniunea Europeană, în special în zona euro, atunci care ar trebui să fie măsurile specifice pentru a îmbunătăți climatul investițional și pentru a încuraja sectorul privat să investească mai mult pentru a depăși această reținere în investiții. Și mă gândesc aici la un cadru de reglementări specific ce intenționează Comisia să propună statelor membre pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu. Și a doua întrebare se referă la asumarea unei răspundere la nivel național pentru aceste planuri de reformă. Ne-am plâns uh, mult timp de faptul că recomandările specifice pe țări nu au fost implementate în mod corect. Și aici, care sunt măsurile specifice pe care Comisia intenționează să le ia pentru a stimula statele membre să se angajeze mai mult în implementarea acestor recomandări specifice pe țări? Mulțumesc foarte mult, Ulrike Prebețios, acum. Da, mulțumesc, uh, stimate domnule președinte. În momentul de față, pentru zona euro, avem un climat uh, socioeconomic destul de bun și de aceea trebuie să ne întrebăm de ce anumite state nu se prea descurcă. Grecia devine din ce în ce mai mult o catastrofă economică și socială. În Franța crește șomajul în comparație cu luna uh, precedentă, luna din anul precedent, deja de 153 de luni. Datoriile explodează în Italia și Franța și în alte țări. De când Olanda a preluat conducerea în Franța, s-a, uh, a crescut datorie cu 152 de miliarde. Nici în ceea ce privește ocuparea nu asistăm la cifre mai bune. În continuare, tinerii uh, părăsesc statele în criză și pleacă într-acolo unde consideră cu perspective mai bune. Înțeleg că UE dorește să țină lucrurile sub control, dar datorită problemelor fundamentale, precum incapacitatea de reformă și povara datoriei, că aceste lucruri nu reușesc. Am două întrebări pentru domnul Moscovici. Franța dorește, după 8 ani de incapacitate de a respecta criteriile de deficit, să uh, amâne uh, acum respectarea acestor criterii datorită crizei refugiaților. Uh, care sunt obiectivele dumneavoastră pentru a reveni până la urmă pe pământ și a controcara aceste lucruri? Întrebare pentru doamna Tyson. Se dorește egalizarea anumitor inegalități între statele membre, în special prin intermediul unei guvernanțe economice. Cum doriți să păstrați uh, principiul uh, subsidiarității și al uh, competitivității. Mulțumesc, Beatrix von Stoch. Stimate domnule președinte, dragi colegi, astăzi este vorba despre raportul anual pentru creștere din 2016. Sunt uh, multe lucruri aici care sună bine, însă citindu-l mi-am adus aminte de ceva ce am mai citit. E vorba de planul cincinal al uh, Republicii Democrate Germane din 51. E vorba de uh, necesitatea de a avea plan de acțiuni, se stabilesc priorități, se demarează ofensive, platforme comune, măsuri pentru cooperare, schimb de experiență, introducerea de tehnologii noi, criterii de uh, durabilitate și, uh, nu e nicio surpriză, mai spune că urmează și raport, rapoarte noi. Prin asta se dorea o anumită dirijare a activităților. Termenul folosit pe vremea respectivă se regăsește și acum în acest raport și credeam că l-am depășit cu prin căderea cortinei de fier. Întrebarea este dacă avem totuși aceleași uh, obiective. Eu sunt pentru organizare de piață, pe baza economiei de piață, care să nu uh, se bazeze pe planificarea statală, pentru că doar atunci va avea, vor exista și suficientă libertate uh, personală. Doriți dumneavoastră același lucru? Thank you. As thesis was totally new for me, but one never ends to learn. Lucrurile astea erau noi pentru mine, dar sigur, mai avem de învățat, domnule Dombrovski. A fost o serie întreagă de întrebări și mă voi concentra asupra celor economice. În primul rând, cum să ajungem la o convergență în sus Sunt două lucruri la care lucrăm în uh, momentul de față. Unul, o mai, mai bună utilizare a indicatorilor uh, social și economici în procedura noastră de contracarare a dezechilibrelor economice, deci să ținem mai bine cont de aspecte care vize sociale și de ocupare și, așa cum se specifică și în raportul celor 5 președinți, să folosim mai mult valorile de referințe pentru a stabili bunii performeri și să facem din acești uh, indicatori sau valori de referință unii cu caracter obligatoriu. Și prin uh, întărirea redresării economice, dăm statelor membre mai multe resurse pentru a contracara dezechilibrele sociale sau regionale. De aceea, iată că considerăm că chestiunile economice și sociale se întrepătrund. În ceea ce privește prioritățile și cum anume am putea îmbunătăți climatul investițional. Știm, desigur, că există provocări diferite în diferitele state membre care vizează investițiile. Și trebuie să le analizăm pentru a vedea cum pot fi abordate mai bine. Însă nu este o chestiune universală, ci sunt chestiuni specifice în statele membre și asta facem acum. Analizăm lucrurile în funcție de caz pentru a vedea cum pot fi îmbunătățite. În ceea ce privește implementarea CSR, e o întrebare clasică. Cred că cel mai bun lucru ar fi uh, mai bună asumare de către statele membre a acestor um, recomandări specifice pe țară. Iar în ceea ce privește întrebările legate de diferitele priorități și ce ne propunem sau nu, și nevoia de soluții bazate pe piață aici, aș spune că nu ne propunem să schimbăm economia socială de piață, care reprezintă baza pe care funcționează modelul economic și social european. Mulțumesc, domnule Moscovici. Mulțumesc. Prima observație în legătură cu dezechilibrele macroeconomice. Da, noi considerăm că excedentul de uh, concurent care caracterizează uh, zona euro uh, nu este un uh, element care să uh, fie durabil. Vrem să susținem cererea internă, mă gândesc la infrastructură, mă gândesc la formare, în general tot ceea ce încurajează investițiile. În legătură cu acestea din urmă, Uh, reamintesc pertinența planului Juncker și voința de a asocia investițiile publice cu cele private. E o formulă până la urmă, dar e necesar să avem și uh, partea privată și investiții publice chiar numai atunci când este necesar. Cam asta ar fi filozofia acestui plan. Așa putem obține un efect de pârghie maxim în legătură cu recomandările specifice pentru fiecare țară, filozofia noastră e să le simplificăm, să fie făcute mai strategice, ca să fie mai bine uh, înțelese și puse în practică la nivel național. Am auzit tirada în legătură cu Franța. Eu cred că uh, Totuși trebuie să păstrăm uh, bunăsim. Dacă e de făcut uh, vreo reformă în Franța, da. În Franța, dar și în alte țări. Franța e totuși a doua economie în zona euro, e și acolo o redresare economică. Putem, sigur, să ne dorim ca uh, să fie și mai eficientă politica economică. Într-adevăr. Totuși n-am auzit vorbindu-se de vreo cerere de suspendare a ceva din partea președintelui Republicii, a spus doar ceea ce cred că împărtășiți și dumneavoastră atunci când uh, o țară este afectată de atentate, securitatea e o prioritate absolută și Comisia ține cont de așa ceva. E vorba doar de decență. Decență și de omenie. Uh, trebuie să dăm curs acestei cereri, să nu uh, căutăm acolo un motiv ascuns că se caută omorârea pactului de stabilitate. Mulțumesc, doamna Tyson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mai adaug ceva. S-a spus că avem nevoie de mai multă echitate socială și că trebuie să țin cont de acest lucru. Dar aici doresc să subliniez încă o dată că în ceea ce privește Grecia am aici am făcut uh, niște studii la nivel uh, național și, și pentru proiectele viitoare vom apela la astfel de studii. În ceea ce privește dezechilibrele sociale, există trei indicatori sociali care în trecut erau doar secundari, dar care figurează acum pe tabloul principal și acest lucru arată că este important pentru noi să analizăm uh, situația economică și socială din statele membre și ținem cont uh, de aceștia în programele naționale, ceea ce, ca și garanția pentru tineri, reprezintă uh, o dovadă a faptului că ne dorim această echitate. Sigur că lucrurile trebuie analizate și la nivel național, dar aici, sigur, Europa nu are competențe în ceea ce privește inechitățile, aici trebuie făcută o distinție clară între statele membre care au excedent și cele care au deficit uh, de cont curent. Și s-a mai spus că economisirile excedentare ar trebui investite în economie. S-a mai spus că ar trebui să avem niște uh, sisteme de protecție socială unitare. Asta nu este Uh, obiectivul Uniunii Europene. Noi ne dorim mai multă convergență, mai uh, Uh, mare apropiere, dar nu avem nevoie de un sistem uh, comun de protecție socială. Nu este vorba de armonizare, ci de convergență, de apropiere și statele membre rămân uh, singurele decidente în ceea ce privește organizarea protecției sociale și precum și finanțarea acestor sisteme. Noi analizăm doar dacă sunt suficient de bine finanțate, dacă apar probleme care ar putea influența și alte state membre și asupra acestora trebuie să ne concentrăm. În ceea ce privește climatul investițional, astfel de decizii de investiție se iau uh, după o analiză foarte uh, complexă și ar trebui să um, încercăm să influențăm lucrurile și acolo unde avem competență, uniune Energetică, economia circulară, uh, economia digitală, ar trebui să acționăm, să prevedem uh, stimulente, dar știm că oamenii trebuie de asemenea formați pentru a ocupa locuri noi de muncă și acest lucru ține și de inovare. Marita, you are the chair. Mhm. Mariza Matias. Marian Harkin, îmi cer scuze. Îți vă reprezentați grupul politic, după aceea trebuie să-i dau cuvântul doamnei Marian Harkin și aveți trei minute de acum, vă rog. Doamna Harkin, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc celor trei comisari pentru că au venit aici astăzi și pentru explicațiile pe care le-am primit, care au fost uh, foarte binevenite. Sunt foarte bucuroasă să citesc că se va pune și să aud că se va pune accentul pe aspectele de șomaj și de ocupare, creșterea economică și justețe, echitate socială trebuie să meargă mână în mână și mă bucur să aud acest lucru și în alte domenii. Aceasta este o chestiune care, într-adevăr, trebuie să fie orizontală și mă bucur foarte mult să văd că există mai mulți indicatori sociali. În acest context vreau să vă pun câteva întrebări. În uh, raportul comun uh, al uh, Comisiei Employment despre pe ocupare se spune că o reformă a pieței muncii nu s-a ocupat sistematic de uh, includerea celor care sunt excluși pe piața muncii. Vreau să știu ce vreți să spuneți prin outsider și insider, așa cum ați formulat aici. Cum vreți să schimbați acest lucru? Nu spun că asta este ceea ce dumneavoastră vreți să sugerați, dar vreau să vă întreb dacă mai știți când a venit o doamnă din Portugalia și a întrebat dacă vor fi uh, dați afară părinții, era o tânără care întrebat dacă o să-i dea afară părinții ca să fie ea angajată, pentru că nu se înțelege exact cum doriți să faceți aceste măsuri și care vor fi cu adevărat măsurile pentru a putea aborda inegalitățile. În al doilea rând, în ceea ce privește locurile de muncă precare, din nou citind uh, raportul comun pentru ocupare, se poate vedea că s-a um, observat uh, mai multe contracte volatile, uh, temporare pe piața muncii în ultimii ani. Deci în 2030 uh, se citește însă că din 2013 au crescut numărul de contracte temporare, citim aici exact cu cifre. Și mai vorbit și despre munca part-time cu timp parțial involuntară, care a crescut de asemenea în uh, decursul acestei uh, perioade cam cu 3 puncte procentuale. Deci întrebarea se referă din nou la acei insider și outsider de care vorbeați aici. Ce acțiune propune Comisia concret pentru ca să facă față la aceste cifre șocante, aș spune? O altă întrebare se uh, referă la surplusul din zona euro. Și ni s-a spus că zona euro are un surplus destul de mare se vorbește însă și de, uh, există și anumite depășiri uh, transfrontaliere în Europa care trebuie abordate în politicile macroeconomice. Deci pentru a putea um, face față acestor um, dezechilibre, trebuie să vă întreb următoarele. Nu credeți că ar fi mai bine ca anumite țări care sunt mai bine plasate să susține investițiile și au și uh, structura fiscală, ar trebui să fie cele care să preia conducerea în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Papadimulis. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, stimate domnule, domnule Moscovici. Comisia, acum câteva zile, a înaintat o propunere cu privire un uh, sistem de garantare al depozitelor uh, la nivel european. Și după aceea, această propunere a Comisiei a fost atacată foarte repede după aceea. Ministrul Economiei din uh, Germania, domnul Schäuble, s-a arătat absolut imediat împotrivă. Puteți să ne explicați de ce domnul Schäuble a reacționat atât de vehement și care este intenția dumneavoastră? Doriți să vă păstrați această propunere sau doriți să faceți un pas înapoi pentru că domnul Schäuble s-a supărat? Și acum o întrebare către doamna Tyson. Acum uh, puțin timp, ministrul economiei ale uh, Italiei a făcut o propunere pentru un sistem european al uh, susținerii și ajutorului de șomaj aceasta în contextul în care mai multe state membre încearcă să găsească o soluție pentru a combate șomajul la tineri. Dumneavoastră, în calitate de comisar uh, competent pe domeniu, ce părere aveți despre această propunere? Și a treia întrebare, din nou către domnul Muscovici, e vorba de problema datoriei. Comisia spune următoarele că o îndatorare frânează redresarea economică, adică cu alte cuvinte, nu permite să se facă investiții. În uh, cazul Greciei, cum dorește, ce dorește să facă Comisia? Dorește să medieze împreună cu uh, femeiul sau dorește să reducă datoriile? Pentru că altfel uh, grupa, grup, Eurogrupul este împotrivă, iar ministrul Elen a spus că poate să poarte o discuție productivă pe această temă. Ce părere aveți? Mulțumesc. Doamna Țimăr are cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Doamnă Tyson a spus înainte că statele membre sunt răspunzătoare de politicile sociale pe care le pun în aplicare, însă totuși am ajuns mai departe de atât. După 2010, anul european împotriva excluderii sociale pe bază de sărăcie, am stabilit indicatori comuni, criterii comune și o strategie pentru combaterea sărăciei, dar nu regăsim nimic din acestea aici. Dacă avem un raport de creștere, trebuie să avem mai multe în legătură cu creșterea socială, pentru că altfel nu se poate vorbi cu adevărat de o convergență. Mă miră și faptul că Acum s-a uh, recâștigat o majoritate pentru flexicuritate, flexisecuritate. Noastră n-ați folosit acest cuvânt, dar de fapt descrieți exact acest lucru. În ultimii ani, flexisecuritate nu a dus cu adevărat la securizarea locurilor de muncă și nici nu a dat siguranța persoanelor ocupate pentru a putea să aibă marja de manevră pentru a face inovații sau inovări. Deci, în al treilea rând, aș vrea să mai știu de ce de fiecare dată se vorbește de investițiile private și nu se vorbește și de investițiile publice sau de investiții sociale, care să fie mult mai uh, prezente. Fiecare euro investit public aduce cam 1,3 până la 1,8 uh, euro creștere economică suplimentară și uh, investițiile private cresc atunci automat. N-ar fi mai bine atunci la indicator să avem un indicator pentru investițiile sociale și investițiile publice? Și în al patrulea rând o altă întrebare. Pachetul de mobilitate a fost cu adevărat uh, amânat sau nu a fost deloc tratat? Pentru că, de fapt, are legătură cu ceea ce discutăm acum. cu creșterea și convergența între mm, social și economic. Domnul vicepreședinte Dombrovski, să aveți cuvântul. Mulțumesc. În legătură cu surplusul uh, contului curent în zona euro și efectele acestuia și ce trebuie să facem. Această temă nu este nouă pe agenda noastră. De fapt, dacă ne uităm la recomandările specifice de țară de anul acesta și la cele de anul trecut, țările care au un excedent trebuie să își îmbunătățească investițiile publice și să stimuleze cererea în economie. E clar că trebuie să ne uităm într-o economie la toate aspectele, la toate laturile și să găsim uh, o abordare uh, echilibrată, ceea ce este parte din uh, gândirea noastră în momentul de față când vorbim despre analiza anuală a creșterii. În legătură cu schema europeană de depozitare, de garantarea depozitelor, propunerea pe care ați menționat-o dumneavoastră este una interesantă. O pregătim în, din toate punctele de vedere pentru a vedea um, care este riscul fiecarei țări, care sunt țările care nu și-au îndeplinit obligațiile și uh, cum uh, se uh, pot prevedea și scheme naționale. Deci în propunerea pe care o facem ținem cont de toate elementele, inclusiv de propunerea ca schema europeană de garantare a depozitelor să nu fie accesibilă decât uh, băncilor din statele membre care și-au îndeplinit toate obligațiile în cadrul Uniunii Bancare, adică cele care au schema națională de garantare a depozitelor în ordine, care au transpus uh, toate prevederile și care um, pleacă și care respectă și partea de asigurări și contribuțiile sectorului bancar care au fost evaluate în prealabil din punct de vedere al riscurilor sistemul uh, general al uh, riscurilor bancare este de asemenea un criteriu în uh, aceste decizii. Apoi investițiile publice, investițiile atât private cât și publice sunt prioritatea noastră. O să ne uităm la felul în care se poate îmbunătăți creșterea, mai ales când discutăm despre componența bugetară a statelor membre. Noi vom face recomandarea de a prioritiza creșterile și de a structura cheltuielile pentru ca să se poată relansa um, creșterea. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna comisar Tyson, vă rog. Thank you, eh, voorzitter. Uh, eh, yeah. Mulțumesc, da. Mulțumesc, doamna președinte, da, într-adevăr, în legătură cu fragmentarea pieței uh, ocupării, la care se referea doamna Harkin. Într-adevăr, avem și insideri și outsideri, dacă e să utilizăm din nou această terminologie, că e într-adevăr o mare polarizare a pieței uh, muncii. Noile contracte sunt adesea contracte temporare, precare, uh, lumea trece de la un, dintr-un contract durată determinată la alt contract durată determinată, deci nu au nicio perspectivă de situație mai stabilă și nu e vorba doar de perspectiva unui salariu mai ridicat, ci și de vreo formare în viitor. N-au perspective nici pentru propriul viitor, pentru a face investiții în viața privată. Deci, într-adevăr, există aici un mare dezechilibru în continuare și statele membre trebuie să vegheze ca să nu uh, dureze acest sistem uh, de dezechilibru. Uh, cu piața muncii care face ca unii sunt protejați și alții aproape deloc. Și dacă continuie să continuăm această evaluare pe care o uh, calificăm ca fiind atipică, nu trebuie ca în timp să devină ea tipică și normală, deci contracte cu durată determinată, cu uh, contracte cu jumătate de normă, să nu devină uh, acestea ceva normal sigur, permit uh, o anumită relansare a sistemului de angajare, de dacă durează în timp și uh, oamenii nu au soluții mai bune, atunci uh, ajungem să avem un sistem anormal și este o problemă legată de un dezechilibru. Deci, sigur, vom încerca să vedem ce se întâmplă, vom vedea ce se întâmplă în statele membre, ca să vedem dacă legislația pe care am adoptat-o la nivel european Uh, este suficient de uh, bună pentru a ajuta și statele membre. Deci trebuie să găsim un echilibru, s-a vorbit de flexi securitate pe vremuri, trebuie să găsim deci echilibru între flex, flexibilitate și securitate. Sigur, societatea noastră este în plină transformare, piața ocupării, piața muncii se schimbă, la fel ca întreaga societate, deci trebuie să încercăm să ne adaptăm vedem asta și pentru uh, și în ceea ce privește ocuparea. Trebuie ca modelele sociale să fie gândite pentru că astfel încât oamenii uh, să aibă, să beneficieze de ajutor atunci când au nevoie, ca să beneficieze de protecție socială ori de câte ori avem, au nevoie de ea. Deci, uh, să combinăm flexibilitatea cu securitate. și trebuie să implicăm și partenerii noștri sociali, care au întotdeauna un rol important de jucat în acest context. Și o altă întrebare, uh, aș reformula uh, chestiunea, deci să facem în așa fel încât o parte a asigurării de șomaj să fie reciprocizată între țările europene, e o idee despre care am mai auzit vorbindu-se în uh, raport uh, se cere un nou, un nou uh, impuls aici, uh, cu un buget propriu, pentru a permite absorpția șocurilor de natura normală. Nu știu dacă acest buget ar putea fi utilizat pentru a acoperi o parte a asigurării sociale să se treacă de la sistemul de asigurări național la un sistem reciprocizat european. Nu s-a vorbit încă uh, despre această idee, dar vă asigur că oricum trebuie mai multă convergență între abordarea statelor membre uh, și situația reală în fiecare stat membru înainte de a putea utiliza acest principiu. Mulțumesc, domnul Moscovici. Da, mulțumesc. Două răspunsuri rapide. În primul rând, garanția, garantarea depunerilor. Când am lansat Uniunea Bancară, era clar, că, era clar că ea se baza pe trei piloni. Pe de-o parte, uh, supravegherea, apoi rezoluția, care este aproape gata, mai avem încă bridge financing și, în al treilea rând, un sistem de garantare a depozitelor. Și, din acest motiv, Comisia Europeană a făcut o propunere uh, ambițioasă și serioasă. Ministrul Schäuble a împărtășit anumite remarci pe tema asta, dar sigur vor începe discuțiile. Uh, nu a fost simplu deloc cu cei de primii doi piloni în comisia și mai ales uh, comisarul de report, re, resort trebuie să fie ambițioasă și pragmatică. Și în legătură cu datoria Elena, avem un calendar logic și anume să începem prin a reuși reformele și aplicarea programului. Deci am avut deja un prim set de măsuri votate, un al doilea set în curs de adoptare și apoi prima revizuire a programului. Asta implică însă reforme curajoase și ambițioase, de exemplu tot ce ține confiscarea imobiliară, trebuie și o reformă a pensiilor care să fie la, la un nivel ambițios și dacă reușim cu toate acestea vom putea avea și alocarea unor sume importante în cadrul programului și apoi să abordăm și chestiunea datoriei și sper să se facă cât mai curând posibil, să fim gata la începutul anului, să începem discuțiile da, bun, nu știu uh, cum se vor încheia ele, însă trebuie să le demarăm cât mai rapid. I'll give the floor to, uh, Tyson. Mulțumesc din nou, doamna comisar Tyson, în legătură cu pachetul mobilitate. Mulțumesc. Forgot, uh, to answer. Am uitat să răspund uh, întrebarea cu mm, referitoare la pachetul uh, pentru mobilitate. Suntem gata, vă asigur, am avut o dezbatere de orientare în comisie ne-am pus uh, de acord și uh, vă vom prezenta acest pachet. Uh, e vorba de informații, era vorba de o revizuire țintită a directivei detașării lucrătorilor și o revizuire a directivelor de coordonare a securității sociale, deci va fi un pachet coerent și vi-l vom prezenta. Era planificat să se facă cândva luna aceasta, însă, <laughs> știți, s-au petrecut unele lucruri neprevăzute, atentate, refugiați, multe dosare pe ordinea de zi, motiv pentru care încă n-am reușit să o facem. Uh, cel puțin nu va fi, nu va fi prezentat săptămâna viitoare, dar uh, suntem gata, vom fi gata să o prezentăm inclusiv Parlamentului. Mulțumesc! Uh, okay. Uh, then we proceed. Bun. Să zicem uh, la următorul vorbitor. E vorba de doamna Jean Lambert. Mulțumesc și o să mulțumesc uh, comisarilor pentru prezența lor aici. Uh, sigur, rolul partenerilor sociali e bine subliniat, însă anul trecut uh, parcă ne s-au promis niște linii directoare în ce privește implicarea societății civile, pentru că nu e vorba doar de ocupare aici, deci ne întrebăm ce se întâmplă cu aceste linii directoare. De asemenea, s-a vorbit aici despre sărăcie. Oare comisarii consideră într-adevăr că s-a făcut o analiză în legătură cu uh, schimbarea de politică la nivelul statelor membre, dar uh, S-au gândit și la impactul asupra nivelului de sărăcie? Sau e vorba doar de simplă raportare de rutină? Și dacă ne uităm la legătura între aspectul economic și cel social, aș vrea să adaug și dimensiunea de mediu. Cred că nu vă va surprinde. Ne aflăm la începutul uh, discuțiilor COP21 de la Paris, avem pachetul economiei circulare, mâine va fi publicat, a menționat asta doamna Tyson, mă întreb Considerați că, dat fiind că ambele sunt semnale clare în legătură cu direcția spre care să ne îndreptăm, cu cunoștințe, locuri de muncă, taxe și așa mai departe, credeți că e, se reflectă toate acestea suficient în uh, semestrul uh, european și evaluarea creșterii și dacă nu, uh, intenționați să schimbați lucrurile. Mulțumesc și acum Filip Lambert. Mulțumesc că voi vorbi în limba engleză. Cuvântul care nu prea este evocat și anume datorie, nu mă voi referi la creștere, dar iată că datoria nu scade din 2009 încoace. Asta spun documentele dumneavoastră. Nu cred că ăsta e un semn de succes a mixului politic pe care dumneavoastră l-ați aplicat uh, număr de ani încoace. Poate vă mai răzgândiți sau continuați uh, în aceeași direcție. Vă mai întreb, o, vă mai pun o întrebare rătăcioasă în legătură cu surplusul. Da, ne a spus că sunteți îngrijorați în legătură cu surplusul Germaniei, care tot crește și și în alte țări la fel, domnul Moscovici, da, creștere echilibrată, a spus, dar nu știu în uh, care este acel echilibru, dar a spus că sunteți preocupat. Uh, ce se întâmplă în, Germ- în Germania? Se pare că nu prea vă împărtășesc uh, preocupările pentru că iată, dezechilibrul acesta crește. Veți face ceva și ce anume? Monitorizați tot ce se întâmplă cu surplusul. Vă mulțumesc. I give the floor to uh, Dominic Martin. Mulțumesc acum Dominic Martin. <coughs> Merci. Mulțumesc. Ați făcut o constatare obiectivă tot timpul aceeași, investiții insuficiente, șomaj endemic, uh, dezechilibre macroeconomice grave și aduceți soluții tot timpul aceleași, mai mult sau mai puțin, să mergem către o convergență economică, fiscală, o convergență socială de asemenea. Și mai vorbiți și despre criza din 2008, ca și cum ar fi un moment foarte rău de care trebuie să treacă, ca și cum această criză ar fi una de conjunctură. Eu vă spun cu răutate că greșiți nu este vorba de o criză conjuncturală, ci e vorba de o criză structurală. Tocmai din cauza acestor convergențe pe care nu reușiți să le faceți între statele membre economice, fiscale, sociale. Însă, pe de altă parte, avem o criză care este conjuncturală. Pe de altă parte, doamnă Tyson, este cea a refugiaților. Cum uh, o să faceți foarte concret pentru a absorbi toți acești refugiați fără a amplifica dezechilibrele de care dumneavoastră vă plângeți. Ni s-a spus de asemenea și ni s-a spus foarte cu bucurie că deficitele bugetare sunt în scădere, că ajungem la 1,7% din PIB. Domnule Moscovici, ați răspuns înainte, dar răspunsul dumneavoastră nu era chiar foarte clar. Președintele Hollande a spus foarte clar că trebuie ca pactul de securitate să treacă înainte de pactul de stabilitate. Ați discutat, uh, ați încercat cumva să răspundeți fără să fiți prea la subiect. Domnule Muscovisi, cum vreți să-l acompaniați pe domnul președinte Hollande? Adică, cu alte cuvinte, vreți să relaxați centura sau să o strângeți? Mulțumesc. Moscovici. Domnule comisar Moscovici, vă rog. Mulțumesc. În legătură cu mai multe din uh, întrebările puse, vreau să răspund pentru că sunt foarte importante. Prima întrebare se refer la excedentele contului curent german. Am constatat într-adevăr că cifrele arată o creștere a excedentului contului curent în Germania, 7-8% anii trecuți și acum cam 9% anul acesta. Este însă exclus să acuzăm economia germană, care este cea mai importantă în ceea ce privește competitivitatea și talia sa, dimensiunea sa. Comisia ar considera paradoxal să ceară economiei uh, germane să renunță la competitivitatea sa, însă constatăm, așa cum am făcut-o și anul trecut, că în ceea ce privește latura de cerere internă, Germania se află sub potențialul său, sub capacitatea sa și știți că au fost făcute previziuni pentru anul, anul trecut, pentru anul acesta, pe infrastructuri, pe um, diferite capitole și avem uh, mai multe proceduri în cadrul procedurii de dezechilibru macroeconomic, MIP, în care se fac progrese în funcție de rezultat, se iau decizii. Nimeni nu a menționat criza actuală ca fiind o criză de conjunctură. Uh, de la sfârșitul anilor 2007 deja ea bântuie, deci înseamnă că este durabilă. Însă ceea ce spun, suntem în al treilea an de creștere pozitivă și că relansarea în Europa totuși se simte și cifra șomajului începe să se îmbunătățească uh, destul de bine, vrem mai mult și mai repede, cu adevărat, pentru zona euro, dar acesta este rezultatul unor politici care au permis uh, o finanțare monetară potrivită, o reducere a deficitului, o reforme structurale și vrem să completăm toate acestea prin planul Juncker. M-ați întrebat și despre ce zice președintele Franței. Președintele Franței s-a exprimat în fața Congresului francez la trei zile după atentatele care au omorât 130 de persoane la Paris, foarte mulți tineri. Președintele a explicat că pactul de securitate este mai important decât pactul de stabilitate. Ceea ce doriți să spună este că în acest context dramatic este nevoie să îmbunătățim efortul de securitate în Franța și au fost anunțate niște măsuri de către președintele Republicii care au fost uh, aprobate de către adunarea națională care l-a aplaudat chiar în picioare. Deci uh, aceste cifre sunt de 600 de, 800 de milioane, milioane care se refereau la cheltuieli în domeniul apărării. Comisia a reacționat imediat spunând că în momentul în care avem aceste circumstanțe tragice și excepționale, bineînțeles că vom ține cont de aceste schimbări într-o manieră excepțională, ceea ce nu este în deloc contrariu cu pactul de stabilitate. Dacă ne uităm la aceste 600 de milioane, sunt cam 0,15% din PIB și uh, domnul Sapan, care este ministrul de economie și finanțe în Franța, a afirmat că nu va fi deloc afectată creșterea economică a Franței de aceste fonduri. Eu cred că unitatea națională și demnitatea ne cere să nu facem polemică pe această temă. Nu suntem aici ca să-l slăbim hățurile sau să-l lărgim cureaua, ci pentru a permite Franței să-și îmbunătățească securitatea, iar pactul de stabilitate este, trebuie să fie ca și pactul de securitate inteligent și uman, pentru că așa se câștigă dacă ești și inteligent și uman. În ceea ce privește întrebarea lui Marian, poate că putem spune, pot să spun un scurt, uh, să fac un scurt comentariu. Când am ascultat previziunile macroeconomice, mi s-a spus că fluxul de refugiați și măsurile care au fost luate ar putea să ducă la o creștere suplimentară, pentru că e vorba și de cheltuieli publice, deci e vorba de o cerere uh, care s-ar putea realiza dacă există însă politici inteligente care să funcționeze pentru integrarea acestor persoane pe piața muncii. Și am văzut aici o abordare serioasă, adică de protejare a frontierelor, de discuția cu țările terțe, așa cum s-a întâmplat cu Turcia în weekendul acesta și a fost absolut necesar să se întâmple pentru ca să limităm fluxul și să avem în același timp și o um, um politică inclusivă inclusivă pentru a putea să-i ajutăm pe cei care sunt uh, fug din regimul în care este viața în pericol. Mulțumesc, doamna comisar Tyson, acum. Mulțumesc, domnule, doamne președinte. Aș dori în primul rând să răspund la întrebarea lui Jean Lambert în legătură cu sărăcia. Dacă ținem cont de sărăcie, dacă uh, vrem să ne uităm atent la situația concretă. Sigur că da, um, sărăcia este unul din uh, punctele esențiale ale strategiei Europa 2020, care apoi ne ghidează politicile, ceea ce se vede și atunci când citim documentele pentru semestrul 2016. Combaterea sărăciei trebuie să fie sporită este clar că nu ne-am atins încă obiectivele, numai criza joacă aici un rol foarte important, dar totuși eu zic că trebuie să ținem cont de două abordări, să creăm mai multe locuri de muncă pe de-o parte și e nevoie de o, un sistem de protecție mai eficient. Așa cum am spus deja, în semestrul european se ține cont de aceste lucruri în cadrul strategiei Europa 2020 și noi nu ne mutăm de la obiectivele stabilite, vom avea o evaluare la jumătatea termenului și am spus că nu vom uita de obiectivele noastre, chiar dacă au existat pași înapoi din cauza crizei, trebuie să rămânem uh, ambițioși și în ceea ce privește combaterea sărăciei, la fel, statele membre trebuie să um, facă investiții și uh, să susținem și din fondurile structurale europene toate aceste măsuri pentru ca să ne atingem obiectivele. În legătură cu um, refugiații, domnule Marta, sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu, domnul Moscovici. Trebuie să-i integrăm pe cei care au dreptul la protecția noastră internațională. Trebuie să-i integrăm cât se poate de repede trebuie să aibă acces la piețele noastre ale muncii și trebuie să contribuie cât se poate de repede la creșterea economică și la crearea locurilor de muncă. Aceasta înseamnă că putem să punem uh, întrebări, bineînțeles, refugiaților, pe, pe, să punem condiții pe piața muncii, trebuie să se adapteze, trebuie să facă eforturi pentru a învăța limba țării în care vor să lucreze, dar aceasta cere și ceva din partea noastră Trebuie să vrem să-i primim, trebuie să putem să le dăm acces la piața noastră a muncii. Am spus acest lucru și către statele membre. Ele sunt cele care trebuie să ia decizia, dar există state membre care vor să scurteze timpul pentru ca să poată proteja refugiații uh, pentru ca să poată să aibă acces la uh, piața muncii. Există state membre care deja au, se bucură de acest uh, termen restrâns, Altele au făcut propuneri în parlamentele lor pentru a scurta acest timp și cred că lucrurile merg în direcția pe care ne-am dorit-o dacă dorim să avem coeziune în societatea noastră și dacă vrem ca împreună să putem să regăsim o creștere economică și mai multe locuri de muncă. Vice President Dombrovski. Uh, yes, uh, thank you. Mulțumesc, domnul Dombrovski, domnul comisar. Da, mulțumesc. Uh, număr de întrebări uh, și a găsit deja răspunsul. Deci mă voi referi la datorie, după cum spuneam, în conformitate cu prognoza Comisiei din toamnă, ne așteptăm ca deja din acest an datoria publică din zona euro să înceapă în medie să scadă. Deci vedem deja uh, că a existat o scădere de la vârful din 2009 până la 1,7% din PIB uh, prevăzut pentru la anul și probabil a fost, a fost depășit acel vârf Însă, sigur că datoria rămâne o îngrijorare pentru că împiedică creșterea și face ca țările să fie vulnerabile la șocurile economice. Și criteriile de la Maastricht spun că 60% din PIB uh, datorie publică e un nivel uh, Sigur, acum avem în Uniunea Europeană, Europeană aproximativ 90%, deci se pare că încă mai sunt multe de făcut pentru a rezolva această problemă în, state, în multe din statele membre. Mulțumesc! Thank you. Now I give the floor to Madam Danuta. Yes. Mulțumesc și acum Danuta Iazlovietska. Intervenție fără microfon. Yes, thank you. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować. Mulțumesc, doamnă președintă, și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei uh, că este prezentă prin trei comisari alături de noi astăzi. E important acest schimb de vederi. Sunt de acord cu doamna Tyson, capitalul uman e un potențial care poate readuce o Europa puternică și competitivă. Vreau să mă reîntorc la întrebări deja puse uh, și să mă refer la flexibilitate și securitate uh, pe piața muncii în Europa Sigur, e nevoie și mm, din punct de vedere al angajaților și al angajatorilor de aceste două elemente. Nu putem închide Europa. Uh, trebuie să adoptăm reforme, trebuie să ne adaptăm uh, unor modificări globale, dar trebuie să o facem în mod sigur, uh, mai ales când e vorba de securitatea, siguranța locurilor de muncă să ne gândim mai degrabă la o flexibilitate sigură, nu la o siguranță flexibilă. Siguranța este elementul de bază, mai ales uh, pentru combaterea element, uh, șomajului pe termen lung. Să ne gândim și la problemele noastre demografice. Aveți uh, recomandări pentru statele membre în acest sens? Vă gândiți și la ce se întâmplă pe plan global? Pentru că eu Cred că există exemple bune de locuri de muncă sigure și flexibile prin lume și uh, o întrebare către dumneavoastră toți. Ne confruntăm cu una din marile uh, probleme, mai, din cele mai mari din istoria europeană. Criza migrației, migrație, dar migranții sunt o amenințare sau o oportunitate pentru Europa? Uh, trebuie o, o politică inteligentă pentru a include pe migranți pe piața muncii. Sunt soluții diferite în statele membre, unele mai bune, unele mai puțin bune. Eh, trebuie să utilizăm experiențele și trebuie să vă întreb dacă aveți în vedere recomandări pentru statele membre în acest sens. Nu întotdeauna bunele practici sunt și eh, bine răspândite în statele membre. Mm, trebuie să ne reamintim că fluxul de migranți va avea un impact uh, foarte serios asupra economiilor noastre. Mulțumesc și acum Barbara Capăl. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamnă comisar. Cu raportul anul de creștere pe anul precedent a fost uh, demarat uh, acest ciclu de raportări fiind preluate prioritățile stabilite în anul precedent, măsuri fiscală, reformă structurală și creștere. Uh, analiza se bazează pe datele comisiei, ceea ce nu e foarte încurajator. 1,9% creștere pentru anul viitor, pentru zona euro chiar 1,6% uh, doar. Și asta în condițiile în care chiar uh, prețurile materiile prime sunt foarte scăzute și dobânzile foarte uh, mici. Ehm, la fel, uh, nici șomajul, mai ales în țările sudice, uh, nu dă semne de îmbunătățire. Convergența încă nu se vede. În cadrul raportului de convergență pentru 2016 sunt Uh, raportate 16 state membre care au de-a face cu o procedură de dezechilibru macroeconomic, ceea ce arată că în pofida unor investiții de miliarde, ABCE și o paletă întreagă de măsuri de coordonare și reglementare, conjunctura economică în Europa nu se îmbunătățește și multe state membre sunt uh, departe de cerințele pactului de stabilitate și creștere ce măsuri veți lua pentru ca statele membre să fie convinse să pună mai bine în aplicare prioritățile din uh, raportul anual de creștere și pentru a obține mai multă convergență? Marcus Ferber. Mulțumesc, eu încerc să fiu subțint, Ca timpul fuge. În anul acesta ați desemnat trei priorități, îmbunătățirea climatului uh, de investiții, reforme structurale și politică bugetară uh, responsabilă. Sunt priorități frumoase, dar, dacă îmi permite, sunt aceleași ca anul trecut și chiar dacă nu sunt un profet, uh, eu cred că rezultatele vor fi aceleași ca și în anul precedent și atunci se pune întrebarea ce înseamnă toată această procedură pe care o parcurgem uh, anual împreună ce aduce ea nou, pentru că rezultatele sunt foarte slabe. Uh, țintele de deficit nu sunt respectate, la fel nici uh, investițiile nu curg. Și atunci întrebarea mea este ce anume are de, de gând Comisia în următoarele luni, astfel încât uh, poate în anul viitor să avem de-a face cu priorități noi. Mulțumesc! Mulțumesc și ultima întrebare. Domnul Benefai. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul comun de creștere și celelalte mecanisme ale semestrului european, care include acum și alți indicatori sociali, arată cifre de îmbunătățire și arată de asemenea că există o legătură clară între aceste rezultate și implementarea inițiativelor care țin de garanția pentru tineret în statele membre. Este clar că situația este îngrijorătoare și trebuie să aibă atenție politică prioritară. Statele membre trebuie să uh, și aduc aminte de angajamentele lor, dar trebuie să fie și uh, susținute și politic și financiar în abordarea lor. De aceea aș dori să întreb pe doamna Tyson dacă consideră că, dată fiind situația, s-ar cuveni să se introducă alte măsuri țintite pe lângă prefinanțare și inițiativa pentru tineret pentru a permite statelor membre să aplice mai bine inițiativa pentru tineret și garanția pentru tineret în ceea ce privește criteriile calitative ale implementării. Mulțumesc că vom începe cu domnul comisar Moscovici. Vă rog, aveți cuvântul. Și, uh, pardon, je vais... Mulțumesc. Uh, trebuie să vă părăsesc, dar vreau să răspund mai întâi. Poate în legătură cu mm, procedurile noastre la momentul actual, uh, s-a referit la domnul Ferber, sau putem să facem mai multe? Da, trebuie să simplificăm, să fim mai strategici convinge mai mult să intrăm mai mult în dialog cu Parlamentul Național, cu Parlamentul European. Cred că și domnul uh, Dombrovski are un cuvânt de spus aici, dar sigur, vreau să aduc un punct de vedere mai puțin negativ asupra rezultatelor noastre. Văd că uh, pot să compar uh, rezultatele economiei europene, starea finanțelor publice, ce s-a întâmplat în anii precedenți, constat că numărul de state în procedură de deficit excesiv scade pe zi ce trece. Și constat că deficitul în Uniunea Europeană, în ansamblul său și mai ales în zona euro, acum uh, în scădere și doar trei țări sunt uh, peste uh, cifra limită. Constat că pentru prima oară nivelul datoriei publice începe să scadă și probabil asta se va accentua în 2007. Pot constata că, iată, creșterea noastră Ehm, revine. Mă rog, 2% nu e suficient, trebuie să se facă mai multe eforturi la nivel intern, dar iată, șomajul uh, dă înapoi. Ceea ce mă face să cred că strategia europeană pe care am prezentat-o adineauri nu este un panaceu universal, dar a permis ieșirea din criză, a permis redresarea, însă trebuie îmbunătățită. Asta este obiectivul procedurii de deficit excesiv și deficit macroeconomic, pe care, sigur, domnule Ferber, trebuie să o îmbunătățim ca să funcționeze mai bine. La fel ca procedura de deficit excesiv. Thank you, Madam Tyson. Mulțumesc, doamna Tyson. Thank you, uh, Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, domnule Ovietska, vă pot spune că avem în vedere situația de pe piața muncii din statele membre, iar în ceea ce privește șomajul, ne bazăm pe datele um, care vizează șomajul general, dar și, și cel în rândul tinerilor. Și sigur va trebui să ne adaptăm um, politica și prin intermediul uh, fondurilor structurale și a fondului social pentru ca programele să fie armonizate și să se țină cont și să se reacționeze și la recomandările specifice pe țară, ceea ce se face în cadrul procedurilor semestrului european. Aici trebuie să susținem bunele practici și să încurajăm statele membre să le continue. În ceea ce privește șomanul în rândul tinerilor, suntem la finele anului 2015, avem garanția pentru un tineret prin care statele membre se angajează să ia măsuri pentru a contracara șomajul în rândul tinerilor. În special pentru acei tineri care acum urmează să treacă de la din um, învățământ pe piața muncii și în acest sens au fost elaborate o serie întreagă de indicatori, mai multe decât de obicei, pentru a Uh, evalua dacă chiar s-au atins obiectivele pe care le-am visat prin această politică. Noi solicităm statelor membre să ne transmită la final de an date și în 2016 vom putea prezenta un raport. Vom colecta date și pe baza acestui raport uh, acestor raportări vom întocmi un raport, sunt date reale cu care vom lucra și cu ele vom veni și în Parlament și vom vedea dacă putem să continuăm această politică sau trebuie să mergem într-o direcție diferită. De asemenea, uh, urmează și revizuirea la uh, jumătatea perioadei din cadrul uh, CFM, pentru că banii pentru inițiativa pentru tineret au fost avansați și am spus că în 2016 vom evalua pentru a vedea dacă e nevoie de bani suplimentari pentru această inițiativă. Mulțumesc, domnul Dombrovski. Okay, Uh... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, în ceea ce privește prioritățile macroeconomice și felul în care trebuie să ne bazăm pe previziunile de anul trecut. De ce? Pentru că considerăm că provocările cu care ne confruntăm sunt în continuare aceleași. Avem uh, o regresare destul de lentă, mai lentă decât am vrea-o, și trebuie să încercăm să o îmbunătățim. Apoi, în legătură cu economia Uniunii Europene, a zonei euro, susținută de factori externi, cum ar fi prețuri mai scăzute pentru bunuri, pentru uh, servicii, acestea sunt chestiuni necesare, dar din păcate ne confruntăm și cu riscuri negative suplimentare, de exemplu, un încetinire a economiilor emergente și a instabilitate în vecinătatea noastră în ceea ce privește Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dar și instabilitate, de exemplu, în vecinătatea estică, conflictul Rusiei cu Ucraina. Deci, toate acestea afectează creșterea economică. În legătură cu întrebarea despre revizuirea profundă, aprofundată a Comisiei Europene în 18 state membre, adică cu două în plus față de anul trecut. Este adevărat, dar faptul că se fac astfel de revizuiri și evaluări aprofundate nu înseamnă că există un dezechilibru macroeconomic. Aceasta se va putea determina în momentul în care se vor finaliza analizele și în momentul în care o țară a ieșit din procedura de dezechilibru bugetar. Deci e prea devreme să spunem acum câte state membre o să facă parte eh, din procedura de dezechilibru bugetar pentru macroeconomic pe 2016. Prioritățile Comisiei Europene, de exemplu, de îmbunătățirea redresării și pentru relansarea procesului de convergență. Sunt de asemenea o prioritate și între statele membre, ceea ce pare să se bucure de susținere și din partea comisiilor Recon și EMPL și trebuie să lucrăm în continuare împreună pentru ca să facem față acestor provocări și pentru ca să progresăm concret. Mulțumesc! Thank you all. Mulțumesc pentru că ați participat la această reuniune comună a comisiilor noastre. O să revenim și când sunt întrebări noi sau când sunt răspunsuri noi și poate că și, răspuns, și rezultate noi. Pentru că asta este ceea ce așteptăm, nu-i așa? Și vom uh, continua să lucrăm la Parlament pe acest, uh, în această direcție cu dumneavoastră, bineînțeles, domnilor comisari. Iar scopul nostru este să ajungem la rezultate cât se poate de repede, pentru că nu există decât un singur uh, obiectiv și anume combaterea șomajului. Acesta este atât de strâns legat de obiectivul nostru principal, democrația, încât nu putem să-l pierdem din vedere. Nu putem să avem cu adevărat o democrație dacă nu avem uh, combaterea șomajului la cel mai înalt nivel. Mulțumesc pentru contribuții și sper să ne vedem aici, să ne revedem în șase luni sau un an și atunci să avem cu adevărat rezultate bune. Mulțumesc!